Okay, if we can restart the meeting. I didn't see the point in starting a meeting with no members. Haideți să reluăm ședința. Aș fi început și eu la 3, dar n-avea niciun rost să începem cu sala goală. Trecem mai departe pe ordinea de zi la mini-audierea cu eh, prilejul eh, săptămânii mobilității. Eh, această audiere are loc în, la 10 ani de la inițiativa mobilității Uh, urbane durabile. Și sigur că dorește să marcheze uh, importanța acestei mobilități urbane uh, peste tot în Europa. Avem mai mulți vorbitori pe doamna, Bel, doamna Isabel Duran, vicepreședinta Parlamentului European, domnul Carlini, directorul Departamentului Mobilitate din Primăria Bologna, domnul Peter Van Zevant uh, din partea autorității locale din Ghent și domnul uh, Romas Adomavcius, uh, viceprimar al orașului Vilnius. Și acum am plăcerea de a da cuvântul doamnei Duron, vicepreședinta a Parlamentului European, timp de 10 minute să zicem și după aia să vor urma 10 minute de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit tuturor, membrii Parlamentului, dar și celorlalte persoane interesate de subiect. În primul rând, mulțumesc orașelor care au răspuns uh, invitației Comisiei TRAN și orașe care, într-adevăr, astăzi ne vor permite să vedem care este viziunea lor. Mulțumesc, deci, celor care ne-au sugerat acest lucru, mă refer la Asociația Eurosites. Uh, această mobilitate, mobilitate urbană trebuie să fie cumva evaluată, trebuie să vedem ce s-a făcut în anumite orașe. Azi este vorba de trei de astfel de orașe. Interesant că pe lângă aceste orașe care cumva se află în avangardă, mai sunt uh, în uh, Europa multe alte orașe care, de fapt, nu reușesc să progreseze, care sunt cumva uh, înglodate în problema lipsei de mobilitate. Trebuie să găsim soluții pentru problemele lor. Motivele ar fi multe, motivele ar fi multe, cum ar fi trecutul, amenajarea teritoriului, schimbarea dinamicii pieței muncii. În sfârșit, multe orașe ale noastre nu și-au găsit încă ritmul și cred că această moștenire în care mașina, turismul propriu erau atot puternice, uh, această epocă în sfârșit se termină astăzi și multe orașe vor reuși în sfârșit să intre într-o nouă epocă, în care vor putea să beneficieze de alte moduri de transport mai respectuoase pentru mediu. O altă întrebare, ce poate să facă Comisia mai mult, cum poate să ajute, nu, ne uităm, bineînțeles, subsidiaritatea, pentru că e vorba aici de dinamici extrem de diverse de la un oraș la o țară alta și, în sfârșit, dumneavoastră, reprezentanții acestui oraș, ce considerați că trebuie făcut uh, mai ales când vine vorba de legislația europeană, să nu uităm drepturile pasagerilor, de exemplu. N-ar trebui oare ca, la un moment dat, să vorbim și despre drepturile uh, utilizatorilor de moduri de transport uh, mai puțin motorizate, chiar ale pietonilor. În orice caz, toate acestea aducând un nou confort în orașele noastre pentru cetățenii noștri, aducând noi servicii, un nou factor de atractivitate economică a acestor orașe mai puțin congestionate, mai puțin aglomerate și, bineînțeles, și scăderea cantității de energie consumate, așa cum am reușit să facem uh, în cadrul Convenției Primarilor, primari care se întâlnesc uh, pentru a, ar putea să se întâlnească pentru a schimba opinii și idei, experiențe ce instrumente ar putea să folosească acești primari în marile orașe europene pentru ca orașele lor să poată să aibă o calitate a vieții, a aerului mai bună și să fie mult mai atractive din punct de vedere economic, să fie orașe demne de numele de metropolă europeană. Iată câteva elemente pe care mi-aș dori să ni le prezentați, care sunt pârghile pe care ați acționat și ce exemple ne puteți da. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Vice President. Mulțumesc frumos, doamna vicepreședinte, și dau cuvântul primului vorbitor, domnului eh, Carlo Carlini. Eh, deci, eh, el vine din partea primăriei din Bologna. Carlo, ai cuvântul. Grazie. Mulțumesc. Îi mulțumesc comisiei, doamnei vicepreședinte, pentru șansa de a participa la această reuniune. Sunt Cleto Carlini, sunt director uh, al Departamentului pentru Mobilitate. Uh, din păcate, primarul nostru nu a putut să vină din cauza faptului că acum se discută despre bugetul nostru teritorial. În câteva minute voi încerca să spun care sunt strategiile pe care le-am implementat noi în ultimii ani pentru mobilitatea durabilă. Și mă voi concentra mai ales asupra acelor lucruri care au devenit posibile datorită unei colaborări la nivel european. În primul rând, câteva informații în legătură cu orașul Bolonia. E un oraș care se află în nord-estul Italiei. E un oraș de dimensiuni medii cu aproximativ 400.000 de locuitori, însă care reprezintă un nod Uh, foarte important la nivel național. Prin Bolonia trec principalele autostrăzi și uh, uh linii feroviare. Ca oraș, Bolonia joacă un rol important și bineînțeles uh, că acest oraș are și un bazin metropolitan cu un flux important. Deci zi de zi au loc foarte multe mișcări, cam 2 milioane, din care 45% sunt uh, mișcări interne, deci pe teritoriul comunii. Iar uh, celelalte sunt uh, deplasări de traversare sau de schimb, care își au însă originea în interiorul regiunii noastre. faptul că suntem un bazin metropolitan italian ne face să avem anumite asemănări cu alte astfel de bazine, atât italiene cât și europene. Deci avem aceleași probleme legate de traficul rutier. Ambuteiaje, probleme de poluare și probabil că știți și dumneavoastră că nordul Italiei Padana e o zonă în care există foarte multe particole, particule generate de traficul rutier. De aceea avem nevoie de o strategie pentru a face față acestor efecte negative. În acest domeniu a fost adoptat un nou plan general de trafic urban în 2007, care a fost uh, elaborat datorită colaborării în cadrul programelor europene. Am aderat și la Eurocities și participăm de asemenea și în programul Mimosa, Civita, în cadrul Civitas Plus. Și peste 10 ani uh, organizăm și săptămâna mobilității, care are loc acum. În ceea ce privește proiectul MIMOS, aceștia sunt partenerii din proiect. Orașul nostru este coordonator, celelalte orașe implicate sunt Utrecht, Gdansk și Tallinn. Uh, și Funșal, mă scuzați, în Madeira. Bugetul este de aproximativ 25 de milioane de euro pentru a pune în practică mai multe măsuri, dintre care 19 se referă la regiunea noastră. Au fost implicați de asemenea parteneri locali, uh, regiunea Emilia-Romană și, gestiunea care, și agenția care gestionează transporturile în comun. Acțiunile desfășurate în cadrul proiectului Mimosa au um, adus beneficii multiple. În primul rând, posibilitatea de a folosi resurse. Și veți vedea cum anume am folosit aceste resurse care au fost disponibile datorită finanțării. Printre alte lucruri, a fost important să participăm în acest program deoarece am putut avea măsuri de implicare a cetățenilor. Am putut pune în practică uh, instrumente pentru a evalua acțiunile noastre și, de asemenea, un alt element important a fost schimbul de opinii și diseminarea rezultatelor obținute în domeniul mobilității durabile. Foarte rapid, acum vă voi ilustra câteva din măsurile pe care le-am pus în practică în cadrul acestui proiect Civitas Mimosa. Am îmbunătățit flota de vehicole, fie pentru transportul public și pentru cel privat. Am uh, achiziționat uh, mijloace de transport uh, mult mai eficiente, care poluează mai puțin, iar în ceea ce privește flota privată, datorită proiectului Mimosa, am reușit să stimulăm în creșterea numărului de vehicole cu sisteme mai puțin poluante. Peste 16% din vehicolele private sunt alimentate cu gaz natural, lichefiat sau lichid. De asemenea, am dezvoltat foarte mult sistemul de împărțire a automobilelor, așa numitul car sharing. Am dezvoltat sisteme de control. Știți că de foarte multe ori aceste sisteme nu sunt folosite așa cum trebuie, deci am îmbunătățit uh, sistemul de supraveghere. Avem un sistem pentru a garanta închiderea uh, barierelor care blochează automobilul. Alte domenii de activitate. O rețea de parcări de schimb. Sunt mai multe astfel de parcări pe teritoriul nostru. Sunt locuri unde poți parca gratuit atunci când deții un bilet pentru mijloacele de transport în comun. Deci, datorită transport, ă, sistemului MIMOS, am îmbunătățit două Um, parcări de acest tip. Un alt domeniu fundamental. Acțiunile pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Știți că problema accidentelor și mortalității uh, rutiere e un adevărat flagel în regiunea noastră și în acest domeniu am întreprins mai multe activități pentru a îmbunătăți siguranța în mai multe intersecții, am introdus mai multe zone cu limita de viteză de 30 de km pe oră pentru o mai bună circulație a vehiculelor private. Tot în domeniul siguranței am implicat foarte mult cetățenii, mai ales copiii. Se vorbea despre utilizatorii vulnerabili. Copiii sunt într-adevăr o categorie care are de suferit atunci când sistemul de transport este nesigur. Deci de aceea am încercat să implicăm atât pe copii cât și pe părinții acestora. Ieri la Bolonia a început și anul școlar și există șapte sisteme de autobuze școlare. Autobuze care îi conduc pe copiii la școlile lor. De asemenea, există multe proiecte, multe alte sisteme, un sistem pentru a controla traficul, un sistem pentru semafoare. În partea de jos puteți vedea că în acele intersecții unde s-a introdus sistemul, s-a redus numărul de incidente. Vă spun că, datorită acestor inovări, în 2010 am primit un premiu în cadrul ceremoniei Civitas de la Malmo. Tot în ceea ce privește sistemele tehnologice de sprijin pentru mobilitate, am introdus zone cu zone care sunt uh, pietonale în jurul universității, de exemplu. Deci aici am redus circulația vehiculor atât pe patru cât și pe două deci scuterele. Traficul a scăzut cu aproximativ 50%, deci această zonă a devenit o, o zonă mult mai ușor de folosit pentru pietoni, pentru categoriile mai vulnerabile de utilizatori. Deci aici aveți imagini legate de aceste spații publice care au fost recuperate în detrimentul automobilelor. După cum spuneam mai devreme, pe lângă, dincolo de acest program uh, Mimosa, avem și săptămâna mobilității și alte acțiuni, ca cea de săptămâna aceasta, și în toate aceste acțiuni am ținut să-i uh, implicăm cât mai mult pe cetățeni. Vreau să vă spun acum ce am făcut anul trecut, în 2011. În septembrie 2011, principale zone din uh, oraș au devenit uh, zone pietonale. A fost o decizie hotărătoare pentru orașul nostru. Doar pietonii și cicliștii pot uh, trece pe aici și participarea cetățenească a fost uh, foarte mare. Peste 60.000 de oameni au participat la acel eveniment. În februarie am fost uh, recunoscut ca fiind cel mai bun oraș cu cea mai bună organizare a săptămânii mobilității. Pentru noi a fost uh, un impuls, un imbolt foarte important. Începând cu anul martie 2012, în fiecare weekend în Bolonia, partea centrală a orașului uh, devine o zonă strict pietonală. E clar, lucrurile nu se opresc aici, mai trebuie făcute multe alte lucruri, trebuie să facem eforturi pentru a îmbunătăți circulația. E foarte importantă colaborarea cu vechi și noi noștri parteneri europeni. Avem un plan acum pentru centrul orașului, un nou plan pentru ca această zonă să devină pietonală. În octombrie, pe 30 octombrie, vom avea o inițiativă națională foarte importantă pentru pietoni și trebuie să vă spun că, deși Italia trece printr-o criză economică, credem că trebuie să acordăm atenție foarte sporită mobilității durabile și siguranței rutiere. E ceva fundamental pentru a îmbunătăți uh, nivelul de trai al tuturor cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim foarte mult, domnule Calini. Și acum, din partea municipalității din Ghent, șeful unității gestionare a transportului și uh, companiei locale de transport urban, domnul Peter Van Sevenant. Sau Van Sevenant, nu știu dacă am pronunțat bine, spune președintele. Bună ziua, doamnelor și domnilor! precum a făcut-o și colegul din Bologna, mă voi concentra asupra experiențelor dobândite în cadrul programului european Civitas Elan. Și noi am fost una din municipalitățile implicate în proiect. Noi am ales proiectul Elan. Orașul Ghent în, din Belgia, împreună cu Ljubljana și Zagreb, au fost implicate și au mai fost și două orașe uh, asociate proiectului, Porto din Portugalia și Brno din Republica Cehă. Proiectul a durat patru ani și este pe care să se finalizeze, să fie finalizat acum în octombrie 2012. În orașul uh, Ghent, uh, proiectul Civitas Elan a avut șapte parteneri, odată municipalitatea, Consiliul Municipal, dar și The Line, care este uh, operatorul de uh, transport urban în oraș, uh, agenția uh, rutieră flamandă, Maximobil și Student în Mobilitate, două ONG-uri cu, care oferă servicii uh, în ce privește distribuirea bicicletelor, Cambio și Universitatea de Ghent. Bugetul general a fost de 7,5 milioane euro, din care circa 4,4 euro au fost uh, sub formă de subvenții din partea Comisiei Europene. Cum am folosit bugetul? Ceva mai mult decât jumătate pentru punerea în aplicare, deci uh, uh, personal, investiții, materiale. Am afectat o mare parte a banilor pentru cercetare și evaluare. De asemenea, în jur de 19% comunicare și 7% management general. Au fost implementate 24 de măsuri în 8 categorii de exemplu, măsuri pentru uh, persoane cu mobilitate redusă, acces la facilitățile transport și așa mai departe. Am, ne-am concentrat asupra implementării unor idei și nu ne-am concentrat asupra creierii de noi infrastructuri, dar vreau să uh, încercăm uh, să punem în aplicare idei noi pe care nu le pusesem în aplicare până la acel moment. Uh, programul Civitas însă ne-a ajutat să facem acest lucru și să introducem unele dintre aceste măsuri care sunt, zicem noi, inovatoare în cele 10 minute, evident, nu pot să uh, acoper toate uh, măsurile luate, dar voi menționa unele dintre ele. În ce privește transportul public, uh, uh, Line este operatorul de transport urban uh, în Flandra și și în orașul nostru și în cadrul uh, proiectului Civitas uh, au fost uh, măsurate foarte uh, exact uh, Uh, cantitățile de energie pe care le-au, uh, le consumă uh, tramvaele. S-a descoperit un potențial de economisire de 20% a energiei prin unele ajustări minore la, de ordin tehnic. De exemplu, um, la deschiderea ușilor în timpul iernii se pierdea foarte multă căldură. Și atunci deschiderea ușilor se făcea odată cu încheierea, uh, închiderea uh, mecanismelor de ventilație. S-au economisit 20%, de, 20% uh, din energia necesară de plasării acestor tramvare, s-au economisit însă, însă și emisii de CO2 și un echivalent de 200.000 de euro pe an. Acest exemplu a fost urmat și de alte comități din Flandra, și iată că și acele au făcut ajustări uh, în consecință. O altă măsură uh, avea ca grup de țintă uh, adolescenții, care știm că nu sunt întotdeauna cei mai liniștiți pasageri și de aceea am avut un proiect în care am încercat să arătăm cum uh, ar trebui să se reducă zgomotul în rândul grupului de tineri. Um, aici, de exemplu, în fotografia, uh, fotografia aceasta se uh, simula un incendiu, un autobuz. am, am arătat și tinerilor și cum, cât de greu este să îndepărtez acele desene grafiti din autobuze, din uh, Eh, trolebuze. Eh, impactul a fost extraordinar pentru că 50, eh, incidența acestor acte, să zicem, necivilizate s-a redus cu peste 53%. Am vrut să creștem participarea publică la renovarea gării feroviare și, mulțumită Civitas, am reușit să Uh, punem în aplicare niște concepte de uh, coparticipare din partea cetățenilor. Am realizat un model 3D al uh, gării, am realizat puncte de informare pentru cetățeni, astfel încât cu ajutorul Civitas puteam să facem mult mai mult pentru conștientizarea acestor măsuri. În ce privește gestionarea mobilității urbane, am început uh, niște programe în școlile secundare Uh, știm că uh, de obicei uh, adolescenții nu sunt cei mai înverșunați și fervenți susținători ai mobilității urbane durabile. Dar am avut proiecte în care am reușit să implicăm acest, acești adolescenți și, și chiar aceștia au venit cu propuneri pentru o gestionare mai bună a transportului un, un grup de adolescenți a făcut un film foarte interesant despre interacțiunile între vârstnici și adolescenți în transportul urban. Și deci am putut să implicăm în acest concept de transport urban durabil. Apoi am uh, realiz... în, în orașul nostru sunt foarte multe biciclete și um, foarte mulți uh, uh, utilizatori de biciclete n-au locuri de parcare pentru bicicletele lor în fața casei. Deci, eh, ce am făcut noi, am realizat niște chioșcuri mici în care puteai să-ți adăpostești eh, eh, bicicletele. Am discutat cu oamenii care sunt calitățile pe care, proprietățile pe care trebuie să le aibă așa un astfel de chioșc, o astfel de parcare pentru biciclete și iată am reușit deja să parcăm, să parcăm pe trotuare peste 20 de astfel de ghișe și avem foarte multe solicitări din partea cetățenilor pentru parcări de lungă, pe termen lung de acest gen. Avem, fără, fără Civitas n-am fi putut face acest lucru. Sigur, mai trebuie să și informezi uh, publicul în legătură cu uh, uh, posibilitățile de a utiliza bicicleta în oraș am creat un uh, uh, site web pe care poți să-ți planifici uh, deplasarea cu bicicleta. Pentru că, desigur, drumurile cu bicicleta nu sunt neapărat identice cu cele traseele pe care le parcurgi cu mașina. Uneori există avantaje. Și iată acest planificator pentru pentru biciclete arată care sunt traseele de preferat uh, pe care se pot evita pietrele de caldarâm, se evită liniile de tramvai, traversarea unor obstacole uh, de acest gen. A fost un succes deosebit. Uh, programul de car sharing, de utilizare partajată a autoturismelor, este un alt succes. Au fost introduse în circuit multe uh, mașini, uh, turisme uh, cu propulsie electrică, sunt primele de fapt din orașul nostru și uh, uh, aceste proiecte, uh, activități au fost desfășurate în anumit, în, împreună cu anumite uh, programe de uh, gestiune locativă Acum uh, proiectul este continuat deja de uh, compania Cambio care, care se ocupă de altfel cu aceste scheme de car sharing uh, cu o creștere în ultimul an de 23%. În concluzie, avem uh, unele, am, am găsit unele noi puncte de vedere, ne-am conturat noi poziții față de uh, metodologia elaborării unui sistem uh, de trafic urban durabil. Mulțumită programului Civita și a proiectelor desfășurate, am reușit să definim noi căi de a evalua uh, sistemul uh, de transport urban. Până acum, fără acest proiect, uh, în lipsa acest proiect, n-am avut posibilitatea de a desfășura, de exemplu, analize cost-beneficiu, de a desfășura alte procese de evaluare, care sunt totuși importante vom uh, utiliza experiența acumulată în uh, dezvoltarea pe viitor a transportului urban în orașul nostru. Există și câteva rezultate materiale uh, durabile. Odată, sigur, sunt vizibile cele 24 măsuri în teren și Civitas ne-a ajutat să facem mult mai mult, mult mai rapid și pe o scară mult mai mare decât am fi reușit fără acest program mulțumită Civitas, am, avem, am reușit să angajăm pe lângă personalul uh, temporar și trei uh, colaboratori uh, permanenți care vor avea grijă să asigure continuitatea experiențelor uh, acumulate. Am uh, deschis o nouă unitate de cercetare și dezvoltare care va fi motorul inovării și evaluării programelor și, nu în ultimul rând, uh, Civitas a imprimat o notă dinamică, pozitivă uh, transportului în orașul nostru. Civitas a fost o oportunitate uh, de unică, unică și care ne-a ajutat să învățăm și să ne dezvoltăm în orașul nostru, așa cum n-am mai avut prilejul să facem înainte. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Urmează viceprimarul, viceprimarul orașului Vilnius, uh, domnul Romas uh, Adomavicius. Mă scuzați, poate n-am pronunțat corect numele, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș dori să vă fac o prezentare a situației din orașul Vilnius, o vorba de situația sau starea transportului în comun. Pot să spun de la bun început că nu avem experiență când vine vorba de participarea în proiecte internaționale, în programe internaționale. Adică nu avem aceeași experiență cu cea pe care au menționat-o orașele care s-au prezentat înaintea noastră. Am participat în ceva proiecte, dar nu atât de multe ca uh, celelalte orașe. Populația Vilniusului numără aproximativ 500.000 de locuitori și 700.000 de locuitori în uh, aglomerarea urbană din jurul Vilniusului. Densitatea populației este relativ scăzută iar distanțele de parcurs sunt destul de lungi, ceea ce duce la probleme când vine vorba de organizarea transportului în comun în orașul Vilnius. Asta sunt deci, primele planșe. Cea de față, acest slide, deci, ne arată care, unde se găsește Vilnius pe harta Europei, iar în zona aflată în interiorul cercului se găsesc aproximativ 50 de milioane de locuitori. Avem mulți vizitatori din străinătate Ir Vilniaus, Kaunas yra antrasis pagal. Apropiere mai există un mare oraș, Kaunas. Între Vilnius și Kaunas este o circulație foarte intensă. Este al doilea oraș ca mărime după Vilnius, după capitală și se încearcă ajustarea traficului la aceste condiții și cerințe. De asemenea, Vilnius se află pe mai multe căi de comunicare internaționale. Vorbesc atât de linii de cale ferată cât și de șosele și coridoare europene de transport Iată care este intensitatea traficului între Vilnius și Kaunas. Este vorba de traficul zilnic um, și uh, grosimea uh, acestor coridoare este uh, proporțională cu numărul de persoane transportate. Foarte multe persoane parcurg această distanță cu propriul autoturism. Aici vedeți uh, o defalcare a mijloacelor de transport în comun. Situația nu este uh, prea simplă, încercăm să facem față unor uh, lipsuri. Am desfășurat unele studii, un, unul dintre aceste studii s-a întins pe durata a 2 ani, iar Uniunea Europeană a finanțat acest studiu cu o sumă din șase cifre, deci o sumă consistentă. Avem autobuze, trolebuze, microbuze private care participă la transportul urban uh, și uh, uh, microbuze de tip maxi-taxi. Trenurile, din păcate, nu prea ajută pe aceia care fac naveta în capitală. Iată și un plan de rețea al Uh, transportului urban uh, și acesta va fi schimbat în urma uh, în urma transportului, proiectului de transport urban durabil pe care l-am realizat cu ajutorul banilor europeni. Iată cum a evoluat transportul public urban în ultimii ani, o, o, o reducere cu 20% a, a traficului de pieton, reducere cu aproape jumătate a traficului, a transportului în comun. Consecința sunt ambuteaje tot mai multe și tot mai intense. Între timp, în zona metropolitană se numără 500.000 de mașini de autoturisme, ceea ce este totuși considerabil. Iată care sunt problemele noastre. De multe ori se spune că ar fi prea uh, mare distanțele între uh, stații, că ar fi prea lent traficul în uh, comun și uneori se reclamă și traseele care ar fi ineficiente pentru aceste linii de transport urban. Iată cum se, s-a modificat în timp transportul urban transportul în comun. Vedem o, o hartă la diferite uh, ore, uh, cartograma uh, arăta cum, cum arată intensitatea transportului urban uh, public uh, la diferite ore. Acum, uh, Vedeți eh, și care este vârsta flotei eh, pentru transportul public. Tralebuzele sunt vechi, eh, autobuzele și mai vechi. Deci este greu să îi convingi pe oameni și să folosească mijloacele de transport în comun. Finanțarea traficului de transportul în public pentru persoane este foarte dificilă și uh, se observă și din graficele de aici că 40 um, la 100 din uh, uh, cheltuieli sunt suportate de municipalitate, ceea ce în condițiile financiare curente este dificil. Da? Eh, există foarte multe categorii de persoane apoi care beneficiază de eh, reduceri eh, la transportul în comun, fie că sunt studenți, vârstnici și așa mai departe, și acest lucru împovărează foarte mult compania de transport. Totuși, în ultimele decenii s-a schimbat foarte mult situația și societatea s-a motorizat tot mai mult, deci uh, și pentru transportul în comun uh, apar uh, noi provocări. Trebuie să înființate noi linii, s-a extins orașul, trebuie modificate anumite trasee. Deci există nevoia unei adaptări la condițiile prezente sigur, trebuie și limitat traficul în anumite locuri. Acum uh, s-a realizat nevoia ca unele benzi de circulație să fie rezervate traficului, uh, transportului în comun uh, sau să fie adaptate la nevoile transportului în comun. Aici vedeți care sunt recomandările din Cartea Albă pe care am încercat să le respectăm și să le punem în aplicare. Uh, măsurile au ca uh, scop uh, final, evident, reducerea poluării, a emisiilor um, și iată și recomandările la, care au fost formulate în urma desfășurării studiului de care v-am vorbit. Uh, studiul a ținut cont de situația și de, din alte țări, uh, din Marea Britanie, din alte state um, și deci am avut uh, prilejul de a consulta specialiști din peste 10 state europene. Există așadar, totuși, mai multe posibilități, oportunități pentru dezvoltarea uh, traficului, uh, transportului în comun din Vilnius, cu respectarea uh, istoricului orașului, cu respectarea monumentelor istorice și conservarea acestora. Um, de exemplu, modernizarea liniilor de tramvai ar fi o variantă. Se propune și un nou sistem de autobuze, um, o, un, un tramvai modern, un uh, metrou ușor, monorail uh, și uh, autobuzele ar fi probabil mijloacele de transport cele mai avantajoase. Dezvoltător al proiectului este o firmă din țările de jos Uh, nu vreau să intru prea mult în detaliu, dar vreau să vă spun că în ce privește capacitățile de transport. Acestea trebuie concentrate în arile centrale ale orașului, uh, zonele marcate cu roșu, circa 41% din uh, zona metropolitană. Sigur, trebuie acoperite și celelalte zone pentru ca oamenii să poată ajunge în centru înainte de a circula în zona centrală a zonei metropolitane. Deci eh, s-a făcut o împărțire pe zone eh, de dezvoltare. Alte recomandări și sugestii care au fost deja adoptate, inclusiv de municipalitatea din Vilnius, eh, includ și noi mijloace de transport. De exemplu, vorbim despre dezvoltarea unui sistem de, de tip park and ride, de dezvoltarea unor uh, uh, sisteme de uh, închiriere de biciclete. De exemplu, cele două linii roșii pe care le vedeți sunt trasee care ar urma să se dezvolte într-o primă fază și într-a doua fază ar urma să fie dezvoltate traseele colorate în albastru. Modernizarea acestor două eh, magistrale de transport ar permite un transport mai eficient pentru aproape 50% din eh, persoane. Din păcate, nu avem mijloace financiare suficiente pentru eh, achiziționarea de astfel de autobuze de mare viteză Eh, sigur că ne dorim o renoire a parcului auto, a flotelor de autobuze, de, de, de maxi-taxi. Pentru că acestea asigură, eh, după cum eh, se știe, o mobilitate mai bună și ajută în ansamblu cetățenii orașului nostru. Iată cum apare informația cu privire la orarul autobuzelor în diferitele uh, stații. În orașul istoric, uh, situația e de felul următor. Uh, sunt înregistrate sunt 60.000 de autovehicule care se deplasează în acest centru istoric, care este totuși pe lista patrimoniului mondial UNESCO de aceea trebuie să avem grijă de a infrastructura din orașul vechi, dar trebuie să ne îngrijim și de noi elemente de infrastructură. Iată unele exemple realizate în ultimii patru ani. Acestea au menirea de a degreva centrul istoric de, um, de oraș, de a asigura un tranzit uh, pe lângă orașul Vilnius uh, în mod eficient și mai eh, este și un alt eh, proiect de sincronizare a semafoarelor de circulație conform priorităților um, transportului uh, urban în comun. Care sunt concluziile uh, pe care le tragem? Orașul nostru este o capitală europeană, de aceea vrem să avem și noi un transport modern, ecologic, durabil, iar uh, municipalitatea din Vilnius încearcă prin toate măsurile pe care le întreprinde să ofere un, o, o posibilitatea unui trafic mai bun nu numai automobiliștilor, ci și bicicliștilor și pietonilor care se folosesc de alte moduri de transport. Începând din primăvara anului viitor, există posibilitatea închirierii unor biciclete electrice, de exemplu. Pentru asta trebuie, evident, modernizată și infrastructura electrică stradală. Vă spuneam că situația financiară nu este una tocmai ideală, optimă. De aceea nu putem achita toate aceste costuri eh, din eh, propriul buzunar și tocmai de aceea Eh, ne bucurăm că în cadrul financiar multianual 2014-2020 eh, se pune un accent atât de important pe eh, transportul urban durabil. Vrem o intensificare a transportului prin moduri ecologice cu emisii reduse și vrem prin un fond de în total 30 de milioane de euro, să încercăm să facem ca traficul să fie mai bun, să fie, să fie mai mulți bicicliști pe șoselele noastre, să ne orientăm spre un uh, veritabil trafic uh, urban european modern. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Domnilor, am mai multe cereri de cuvânt, domnul Cadroaui. O să încep cu domnul Alcadrăui. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bineînțeles, în primul rând vreau să mulțumesc uh, celor trei vorbitori pentru prezentările pe care le-am uh, auzit aici. Um, am auzit care este politica dumneavoastră privind mobilitatea în orașele dumneavoastră respective. Exemple care ne arată că orașele noastre europene sunt în plină mișcare, sunt dinamice și trebuie să continuăm să îmbunătățim această mișcare, acest dinamism prin inovații. Soluția nu este una miraculoasă, ci știm bine că e vorba de o serie de măsuri care trebuie să fie puse în aplicare, măsuri necesare, care să rezolve probleme complexe. Oricum nu putem să rezolvăm totul, putem să încercăm să organizăm mai bine lucrurile pentru a face față problemelor. Pentru noi este important să știm ce putem să facem noi pentru dumneavoastră pe plan european. Discutăm despre mobilitate de ceva vreme încoace, am dedicat o serie de rapoarte acestor soluții și Bineînțeles că e nevoie de măsuri concrete, s-au și lansat de altfel astfel de măsuri, printre altele de a condiționa ajutorul european de un proiect de mobilitate durabilă sau sustenabilă un fel de program care să asemene cu Civitas. Ne dorim un schimb de bune practici, de idei bune între orașe, lucruri care încă lipsesc și mai rămân multe de făcut în acest sens. O întrebare pentru cei trei invitați. Ce doriți? Ce așteptați de la Europa? Și apoi, întrebări mai puțin generale Știm cu toții că nevoile de mobilitate vor spori în viitor, odată cu creșterea numărului de cetățeni, a populației, deci și cu sporirea numărului de deplasări. Apoi, se spune că este necesar să stimulăm cumva financiar uh, o adevărată schimbare de mentalitate, de comportament pe care o așteptăm de la cetățenii noștri în acest sens. Sunteți de acord cu asta? Credeți că aceasta ar fi calea de urmat și ce măsuri ar putea fi luate mai practic în cadrul politicii urbane? De exemplu, un fel de taxă în orașe pentru a evita îmbuteiajele sau ce ar putea fi făcut? Ce fel de stimulente financiare ar putea fi puse uh, în mișcare? V-ați gândit la asta? Apoi, problema logistică ultima întrebare. Încă nu s-a vorbit despre acest subiect, sau poate nu suficient, însă este clar că și mărfurile trebuie să ajungă în orașe, în centrul orașelor, și asta într-un mod satisfăcător. Acum, centrul orașelor este din ce în ce mai puțin accesibil. Uneori, centrul orașelor este chiar interzis circulației. Cum rezolvăm problema logistică? Vă mulțumesc foarte mult, domnul Koch. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim vorbitorilor pentru informațiile și exemplele pe care ne le-au prezentat. N-am înțeles eu foarte clar. Aveți dumneavoastră propuneri sau doleanțe sau sugestii pentru noi politicienii sau uh, credeți că ați putea soluționa problemele noastre dacă, știu, ați avea bani suficienți? Eu salut uh, săptămâna mobilității și mă bucur că nu se vorbește doar de biciclete electrice sau uh, despre mai multe biciclete în oraș. Mobilitatea este un soi de uh, drept fundamental, o valoare de sine stătătoare, este un drept fundamental inclusiv al persoanelor cu handicap, cu persoanelor cu mobilitate redusă. Vreau să întreb care sunt măsurile pe care întreprindeți pentru ca și aceste persoane să fie suficient de mobile. Sigur că Trebuie ca transportul urban să devină mai inteligent, mai curat, mai ecologic și așa mai departe. Am înțeles că se dorește o e-mobilitate și Înțeleg că dumneavoastră faceți apel ca toți actorii implicați să-și exercite atât drepturile cât și obligațiile, pentru că și bicicliștii au obligații într-un oraș, nu doar automobiliștii. Înțeleg că faceți multe pentru a, a introduce vehicule noi pe, în traficul urban. Noi încercăm să facem, să oferim sugestii uh, pentru, pentru un mai bun comportament uh, rutier, pentru că noi atunci când vorbim despre clima uh, urbană, nu vorbim doar despre microparticule, ci vorbim și despre climatul care domnește între cetățenii care uh, sunt mobili într-un oraș. Vă dau și un exemplu din circumscripția mea uh, pe moment. Uh, există o mare euro, euforie de a introduce uh, anumite zone ecologice în orașe uh, prin interzicerea accesului anumitor categorii de autovehicule. Eu nu cred că este calea cea bună și sper că dumneavoastră nu faceți propuneri de acest gen. Dar am și o întrebare concretă că domn, domnul Carlini vorbea despre eh, programe de eh, promovare a renoirii parcului auto. Vreau să întreb în acest context ce se face eh, cu autovehiculele veche? Sunt ele casate? Sunt date în orașele mai mici din apropiere unde poate să polueze liniștite mai departe? În plus, sigur, programele de, de ajutorare, de promovare sunt limitate în timp. Cum vă descurcați după expirarea lor? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, tuturor invitațiilor de astăzi pentru prezentările lor extrem de interesante, însă Înainte de a pune întrebări concrete, vreau să vă dau și eu un exemplu din Tallinn, orașul meu, 400.000 de locuitori. Problema este că în orele de vârf avem mari probleme cu ambuteiajele și aglomerarea în oraș. Autoritățile orașului au încercat să introducă o serie de măsuri. Și noi acum câțiva ani am început să introducem sistemul de park and ride, adică Asta înseamnă că pe străzile principale am uh, instituit uh, anumite locuri de parcare gratuite. În orice caz, un sistem care nu a funcționat, am constatat noi, pentru că uh, cei care lucrează în anumite firme folosesc aceste locuri de parcare pentru a apoi continua cu alt mijloc de transport, însă mulți alții folosesc aceste locuri de, de locuri de parcare pur și simplu gratuite și cu asta basta, iar continuă să uh, uh circule tot cu mașina proprie. De asemenea, în Tallinn am uh, introdus uh, anumite coridoare speciale culoare pentru autobuze uh, și ar taximetriștii sunt foarte încântați pentru că ei pot să meargă pe aceste culoare speciale și nu neapărat autobuzele. În sfârșit, un alt exemplu, transportul în comun gratuit. Iată ce ar putea fi făcut, însă la 400.000 de locuitori asta presupune niște costuri. Colegii v-au întrebat ce putem să facem noi pentru a vă ajuta. Eu pun o întrebare încă și mai concretă. Ați uh, descris o serie de proiecte extrem de concrete și interesante, însă ați analizat uh, puțin uh, situația din perspectiva viitorului. Ce veți face în continuare? Aveți în vedere noi proiecte, cum pot aceste experiențe pozitive să se transforme în practici durabile și de durată? Ne puteți da idei despre cum putem să îmbunătățim legislația europeană pentru ca lucrurile să se desfășoare mai bine Vitor, Mulțumesc, doamna Lichtenberg. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumim și pentru prezentările făcute. Pentru mine au rămas unele chestiuni deschise, nerezolvate. La Bologna, de exemplu, Vorbeați, uh, stimate domn, de zone de reducere, de limitare a vitezei la 30 de km pe oră. Uh, vreau să întreb uh, câte trasee sau ce suprafață se acoperă cu aceste limitări de viteză obligatorie. Vorbesc nu de limita recomandată, ci de limita maximă obligatorie. Eh, iar tot în legătură cu proiectele de la Bologna, vreau să întreb următorul lucru. Există o eh, situație foarte dificilă cu privire la eh, poluarea și calitatea aerului, ca și în multe alte orașe din nordul Italiei. Constatați o îmbunătățire a situației poluării aerului prin aceste măsuri pe care le-ați întreprins, pentru că mi se pare totuși o chestiune importantă în condițiile în care uh, poluarea practic uh, reclamă uh, scoaterea tuturor mașinilor din centrele istorice. Domnul viceprimar din Vilnius, înțeleg că n-ați insistat prea mult asupra problemei bicicletecor și știu că la Vilnius e mai frig decât la noi, dar și la Malmö este frig și la Malmö circulă foarte multă lume cu bicicleta. Eh, inclusiv eh, terenul este foarte plan, nu există munți, nu există dealuri. Eh, vreau să vă întreb care e așadar situația din Vilnius, pentru că atunci când am fost la Vilnius am văzut, am văzut mai puțin bicicliști decât în munții din Tirol. Mă miră că acest potențial nu este exploatat mai bine. Iar uh, pe domnul reprezentant din Ghent, Belgia, vreau să întreb uh, următorul lucru. Cred că uh, dumneavoastră dați exemple foarte ilustre altor orașe și în ce privește ecologizarea traficului urban. Uh, în toate orașele în care se încearcă o ecologizare a traficului, uh, se întâmplă foarte mare rezistență. Uh, vreau să întreb cum ați învins această rezistență și care sunt încă sectoarele în care considerați că mai există rezistență față de aceste proiecte și o întrebare la adresa tuturor uh, vorbitorilor. Um, astfel de modificare ale transportului urban implică niște măsuri de urbanism pe durată uh, lungă. Uh, știm că, de exemplu, realizarea unor moluri, centre comerciale la marginea orașului implică de multe ori devierea anumitor trasee de transport tradiționale. Cum reacționați aici? Mulțumesc! Eh, mulțumesc tuturor eh, invitațiilor pentru că ne-au părtășit experiențe extrem de interesante. Mulțumim că ne-ați spus și despre faptul că există multe provocări cu care vă confruntați în orașul dumneavoastră. Eh, colega care a vorbit despre Tallinn, într-adevăr, are dreptate, dar și la Riga avem aceleași probleme ne gândim ce ar fi dacă am introduce gratuitatea transporturilor în comun. În orice caz, ce transporturi pe viitor, ce proiecte aveți uh, în continuare, ce se va întâmpla cu această gratuitate a transporturilor. Apoi, o altă întrebare vizează un uh, model uh, introdus de Londra și Stockholm, și anume o anumită taxă pe care să o plătească oamenii în centrul, uh, pentru a pătrunde în centrul orașelor. Nu știu dacă asta este o soluție bună pentru orașele din Marea Baltică, pentru că, după câte știu, până acum am avut un astfel de uh, lucru. Domnul Riche, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor trei uh, orașe ca primar al unui oraș care seamănă cu cele trei pe care le-am avut în prezentări. Uh, sunt uh, foarte, foarte interesat de ceea ce am auzit. Vreau să pun o întrebare tuturor celor trei invitați. Problema este ce facem cu mașinile în orașe. Um, asta, mașini sau autoriți propriu înseamnă poluare, aglomerație și așa mai departe soluția care ar fi, și anume măsuri care să descurajeze oamenii să folosească autoturismul personal. Ca paranteză, am auzit niște lucruri uh, legate de parcări. Uh, cu cât vom amenaja mai multe parcări, cu atâta uh, Uh, vom incita lumea să ia mașină și să vină cu mașină în orașe. Deci nu asta este o soluție. Așadar, e nevoie de alternative la mașina proprie. Dar asta nu e suficient, așa cum am auzit aici. Uh, oamenii continuă să folosească autoturismul propriu și din motive uneori culturale, însă nu trebuie să nu Uh, încercăm cel puțin să îi descurajăm sau să îi facem să folosească mai puțin autoturismul. Ce măsuri ar fi în acest sens? V-aș întreba în fiecare dintre orașele dumneavoastră respective dacă există mm, măsuri specifice urbanistice care să Uh, vizează construcția automată a unor uh, locuri de parcare atunci când se construiesc noi imobile și clădiri. Domnul de Bacar. Eh, eh, de Mulțumesc. Le mulțumesc invitațiilor noștri. Le mulțumesc pentru prezentările făcute. Aș avea două întrebări concrete. Se vorbește de un master plan în domeniul transporturilor, un plan pe mai mulți ani. Deci e fezabil să avem așa ceva. În același timp trebuie să ținem cont de urbanism și de faptul că în unele orașe calitatea vieții e mai bună sau nu. Eu uh, locuiesc la Ghent acum, am locuit uh, și la Anvers. Sunt două orașe oarecum tipice în ceea ce privește evoluția lor. Aș vrea să Vă rog să ne dați exemple legate de intermodalitate în orașele dumneavoastră. Credeți că poate fi îmbunătățită? Și încă o întrebare importantă de asemenea, care poate vă va surprinde. În ultimele zile am discutat despre achizițiile publice. Regulile sunt foarte diferite de la un oraș la altul. De multe ori, lucrările de infrastructură au mari întârzieri. Eu cunosc relativ bine situația din Belgia, însă aș vrea să știu dacă ceilalți doi uh, invitați, aș vrea să știu cum uh, surmontează ei obstacolele legate de legislația privind achizițiile publice. Mă gândesc la faza de uh, Uh, execuții, la oferte. Deci ar vrea să am și niște, să ascult și niște cifre dacă aveți, pentru a ști exact care e situația. Domnul Simpson, am și eu trei întrebări. Prima, ce fel de structură de cooperare există în orașele dumneavoastră, în consiliile municipale, deci interdepartamentală. Deci eu mă tot plâng de exemplu de faptul că Departamentul de Educație hotărăște să construiască o nouă școală fără să discute cu cei de la transporturi și când se deschide școala e un adevărat haos. În Marea Britanie e o mare problemă cu școlile și cu accesul la acestea. Nu știu dacă e la fel și în țările dumneavoastră. Aș vrea să știu, deci, dacă există o cooperare interdepartamentală în uh, consiliile dumneavoastră municipale. Și o a doua întrebare se referă la colaborarea cu agențiile de aplicare a legii. Vă dau un exemplu din orașul meu de Baștină și practic preiau ce spunea și Dominic Cricket. Se construiesc acolo niște noi locuințe și au hotărât că trebuie să existe nu știu câte locuri de parcare pentru un număr X de locuințe, s-au construit, s-au construit și o pistă ciclabilă și uh, o pistă pentru autobuz. Acestea treceau prin fața caselor. Acum, bineînțeles, că mașinile parchează pe pista ciclabilă, parchează și pe pista autobuzului și autoritățile nu mai știu ce să facă, cum să descurce problema. Deci cum colaborați cu uh, autoritățile, cu poliția, de exemplu, pentru a vă asigura că legea e respectată. Cel care conduce mașina e o ființă specială. De obicei e un om înțelegător în viața lui de zi cu zi, însă când se urcă la volan, se transformă, nu știu, când închide ușa, când începe să conducă, se transformă complet ființa respectivă și <coughs> ajunge cu totul altcineva. Deci comportamentul se schimbă complet. Deci aș vrea să vă întreb dacă în orașele dumneavoastră se plâng utilizatorii de mașini, se plâng de tot ceea ce încercați să faceți. Aveți și dumneavoastră această categorie de populație sau e doar o categorie pur britanică? De fiecare dată când încerci să faci ceva, cei cu mașinile încep să se plângă și să pună bețe în rațe. Acum domnul Carlini, după care domnul Van Sevenan, după care domnul Adomacivius. Până la urmă, cred că voi reuși să vă pronunț numele bine. Domnule Carlini, puteți răspunde primul. Mulțumesc, voi încerca să fiu rapid. Întrebările puse sunt destul de complexe. Uh, și într-adevăr au de-a face și cu problemele cu care ne confruntăm noi. În intervențiile făcute a apărut o, uh, o chestiune uh, foarte adesea, și anume cum să faci față problemei mobilității, a traficului, dintr-o perspectivă mai generală. E clar, pe de-o parte trebuie să ții cont de tendințele existente. Pe de o parte, avem o criză economică clară, fluxul de automobile s-a redus din cauza crizei, asta e clar. Însă, pe de altă parte, oamenii migrează foarte mult. Foarte multe persoane încep să lucrească din nou în interiorul orașului, deci există un efect uh, clar și anume creșterea traficului stradal. Pentru avea acțiuni în favoarea mobilității durabile, nevoie de acțiuni la mai multe niveluri. În primul rând, la nivel de planificare teritorială și urbanistică. Trebuie să te gândești în primul rând la acele locații uh, care sunt foarte frecventate, școlile, centrele comerciale și așa mai departe. De multe ori însă în Italia lucrurile sunt deja compromise. De la bun început anumite clădiri au fost construite greșit. De asemenea, e nevoie de acțiuni pentru a stimula cât mai mult uh, deplasările cu impact redus, adică prin transportul în comun, colectiv, uh, prin trenul sau uh, cu bicicleta sau pe jos. Și ultimul domeniu de intervenție este cel care cel în care se încearcă să se reducă impactul vehiculelor care oricum vor continua să circule pe străzile noastre. Și aici intră uh, toate cele măsuri de îmbunătățire a parcului auto. Însă aceasta este ordinea priorităților, cel puțin în cazul nostru. E clar că acțiunile privind parcul auto nu soluționează lucrurile. o afirmație banală e că ar fi mai bine să avem niște vehicule cu impact redus decât unele cu un impact uh, scăzut. Asta ideal ar fi să circule cât mai puține automobile. S-a vorbit astăzi aici despre cum putem doza acțiunile de um, încurajarea folosirii anumitor mijloace de transport. E, transport. E vorba de acel mecanism al bățului sau morcovului. Deci ori un stimulant, ori uh, o penalizare. Deci trebuie de fiecare dată să existe un amestec echilibrat între cele două Știți că taxele sunt uh, niște acțiuni, uh, de exemplu, de, care descurajează utilizarea automobilului, de exemplu, taxa pentru parcare, taxa stradală și așa mai departe. Însă, din păcate, ceea ce ne lipsește e legătura între diferitele elemente. E nevoie de transparență, de vizibilitate la maxim, însă avem nevoie și de măsuri care să încurajeze mobilitatea. Încercăm să acționăm la toate nivelurile, însă nu e ușor. Și în ceea ce privește impactul asupra cetățeanului, e important ca cetățenii să înțeleagă că pot folosi ambele sisteme. Sunt foarte importante măsurile logistice și un al treilea element care devine din ce în ce mai vizibil e următorul. Companiile de transport, bineînțeles, își desfășoară activitatea, obțin venituri, sunt întreprinderi. Însă acțiunile care sunt pur logistice ar trebui totuși uh, să fie controlate, ponderate. De multe ori, acțiunile de acest fel nu au dus la niște rezultate foarte încurajatoare. Acum, în ceea ce privește introducerea de zone unde circulația e limitată la 30 de km pe oră. În Bolonia, în centrul istoric al orașului, o zonă de aproximativ 3 km pătrați, totul e organizat uh, în funcție de această limită de viteză de 30 de km pe oră. Ideea e să includem, să introducem aceste limitări și în cartierele rezidențiale. Vrem să creăm zone în care poți să ai o viață de cartier, adică să ai școli, servicii, centre comerciale zone în care să fie garantată o anumită viteză, însă aceasta să nu fie de peste 30 de km pe oră. Poate că apar ambuteiaje, e nevoie de măsuri structurale pentru a evita orice dificultate. Acum, gratuitatea transportului public. Și aici eu cred că trebuie să existe un echilibru între stimulente și um, uh, acțiuni de disuadare. Eu cred că ar trebui să avem întreprinderi în domeniul transportului care să fie întreprinderi adevărate. Deci problema gratuității e cam dificilă. Voi uh, încheia prin a vă spune că în ceea ce privește amenajarea urbană e greu să combinăm lucrurile. E greu să combinăm amenajarea teritorială și circulația, însă ceea ce ne privește pe noi, Bolania, există acea coordonare interdepartamentală în cadrul uh, Consiliului Municipal. Există un text regional, o lege regională care obligă municipalitățile să uh, Uh, Asigură această colaborare interdepartamentală, deci amenajarea teritoriului nu se poate face fără colaborarea diferitelor uh, servicii. Bineînțeles, asta nu rezolvă totul. Drumurile rămân drumuri. În Bolonia, străzile noastre în general sunt înguste. Uh, și e greu să ai pe același drum uh, și un trotuar și o pistă ciclabilă și acces pentru automobile. E greu. Și în cazurile respective trebuie să stabilim niște priorități. Să înțelegem ce putem face în diferitele oze, să, zone, mă scuzați, să înțelegem care e mijlocul de transport uh, prioritar și atunci, bineînțeles, trebuie să facem sacrificii. Nu putem acționa altfel. Suntem obligați. Vă mulțumesc acum, domnul Van Sevenant. Aveți cuvântul. Voi răspunde în flamandă, dacă îmi permiteți. Mulțumesc. Prima întrebare. Ce așteptări um, am avut de la Europa? E bine, Civitas e un program foarte interesant. Pe lângă Elan există și foarte multe seminarii care ne permit uh, să avem un schimb de experiență. Și e ceva ce ar trebui să se mențină. Și după aceea, să spunem lucrurilor pe nume, finanțarea e <laughs> absolut esențială. Fără Civitas, toate aceste măsuri pe care le-am prezentat eu aici nu, am, nu ar fi putut fi puse în practică în Ghent atunci când ai un program atât de interesant, uh, pică bine o finanțare comunitară. Acum, stimulentele fiscale și financiare. Pentru un oraș de dimensiunea Gentului, cu 250.000 de locuitori, ceea ce privește parcările, sunt uh, folosite măsurile financiare. În ceea ce privește sistemul londonian sau cel din Stockholm, Gentul nu e un oraș suficient de mare pentru a avea o astfel de structură și Unul din scopurile programului Civitas era organizarea unei platforme de discuții cu diferiții actori și după această dezbatere vom uh, discuta, de exemplu, despre aducerea mărfurilor în oraș pe cale fluvială. Ne gândim de asemenea la posibilitatea de a crea mici centre de distribuție și mici uh, centre de depozitare uh, la porțile orașului. În ceea ce privește persoanele cu mobilitate redusă, avem un sistem care le permite deplasarea, avem un sistem de taxiuri adaptat și aveți dreptate Bicicliștii și pietonii nu au doar drepturi, au și obligații și de aceea am lansat campanii de sensibilizare pentru a îmbunătăți comportamentul anumitor cicliști. Și o altă întrebare, ce reticențe întâmpinăm? Acum 15 ani am demarcat o zonă pietonală destul de extinsă în centrul orașului. Am comunicat mult în legătură cu asta. Am spus care vor fi avantajele pentru toată lumea. Au existat reticente, mai ales din partea anumitor comercianți care nu credeau că un astfel de sistem poate funcționa. Însă cea mai bună manieră de a, de a depăși reticentele e să pui în practică măsurile și să vezi care sunt urmările. Da, la început au existat ceva proteste, însă de vreo 10 ani de zile nu mai critică nimeni instituirea acestei zone pietonale magazinele de acolo au activitate bună, pietonii, uh, locuitorii sunt, obișnu- sunt uh, bucuroși, deci nimeni nu vrea să se schimbe sistemul. Trebuie să vă spun, în ceea ce privește acum colaborarea interdepartamentală, atunci când uh, vrem să se construiască ceva, are loc acest dialog cu cei de la alte departamente. Deci amenajarea teritorială nu se face de una singură. O altă întrebare pusă s-a referit la gratuitatea sistemului de transport. La noi doar o anumită categorie de vârstă beneficiază de această gratuitate. Persoanele în vârstă. Dacă vrei să oferi transportul gratuit, trebuie să ții cont de structura demografică a populației. La Hassel s-a introdus un sistem gratuit, însă acolo flota trebuie să crească de trei ori pentru a face față cererii. O altă întrebare. Ce măsuri de disuasiune? În primul rând, staționarea vehicolelor. În orașul noastre, în ultimii 15 ani, în orașul nostru nu s-au mai creat locuri de parcare s-au creat au construit șase de locuri de parcare. Nu mai există parcări la suprafață. Nu se mai poate parca la suprafață. Asta e o măsură foarte disuazivă. Și bineînțeles, tariful pentru a parca, pentru a staționa e corect. Deci cei care vor totuși să se deplaseze cu mașina prețul e mult mai ridicat decât dacă s-ar fi deplasat cu transportul în comun. Iar în ceea ce privește construcția de noi locuințe, spunem, dacă vreți cu adevărat o mașină, achiziționați și un garaj, deoarece nu veți putea parca în fața locuinței dumneavoastră. Și în ceea ce privește magazinele sau alte afaceri care au uh, un, uh, un sediu și acolo încercăm să, să vedem care e problema. De asemenea, avem un sistem de park and bike. Deci foarte multe persoane ajung uh, în, în zona în care își pot parca mașina, după care iau bicicleta. și de multe ori oferim posibilitatea de a închiria biciclete eh, tocmai acolo unde staționează vehicolele. Și acum, ca să răspund domnului Simpson în legătură cu cooperarea. Da, într-adevăr, diferite departamente colaborează. Când un centru de expoziții sau când e construită o școală, discutăm despre amenajarea teritoriului, iar noi, cei de la Serviciul de Mobilitate, participăm la dezbatere. Obiectivul e de a vedea dacă amplasarea e corectă. Eu cred că ar trebui să fim proactivi și nu reactivi. Referitor la forțele de poliție, de ordine publică, încercăm să încheiem acorduri cu forțele de poliție. Da, nu e numai poliția, sunt și polițiștii pentru circulație sau jandarmii. Într-adevăr, avem acorduri cu serviciile de ordine publică și împreună lansăm campanii privind mobilitatea. O problemă pe care o avem e că lumea parchează pe pistele ciclabile sau pe trotoare și nimeni nu mai poate circula. În momentul respectiv cerem ajutorul poliției. Și întrebarea dacă există automobiliști care fac scandal. Da, bineînțeles, peste tot. Însă și automobiliștii au copii, au nepoți. Și ar trebui să înțeleagă că nu doar ei contează pe lumea asta și că pentru copiii și nepoții lor aceste eforturi de mobilitate sunt binevenite. Vă mulțumesc, domnul Adomavicius. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să iau uh, întrebările uh, rând pe rând și eu trebuie să uh, cer scuze că poate nu, poate nu pronunț eu bine numele europarlamentarilor. Domnul Koch m-a întrebat dacă am putea să ne rezolvăm problemele dacă am avea suficienți bani la dispoziție. Noi suntem de părere că ar fi posibil să le rezolvăm. Dacă am avea suficienți bani la dispoziție, atunci am putea rezolva multe probleme. Sigur, ne interesează foarte mult și deciziile care sunt luate la, în Parlamentul European Uh, și deciziile pe care le iau uh, alte state, uh, statele membre ale Uniunii Europene. Adică ne interesează și cerințele de calitate. Mă refer aici în special la parcul auto, la flota de autobuze, autolebuze care trebuie renoită, pentru că altfel nu, nu, nu ajungem nicăieri. Eh, dacă modernizăm infrastructura, dar nu avem eh, autobuze și un parc auto de 30-40 de ani, atunci o să amintim mai mult de situația din Kazahstan decât de uh, un oraș capital din Europa. În ce privește sistemul park and ride, este un sistem care mie personal mi este foarte simpatic. Uh, sigur, trebuie să învățăm mai întâi din experiența altor uh, municipalități care aplică deja acest sistem și m-aș bucura să uh, vorbesc și cu domnul Savisar care, care a introdus sau este pe care să introducă un sistem de trafic transport în comun gratuit la, la Tallinn. Da? mă rog, ă, ne interesează toate abordările care sunt ă, diferite, care sunt noi. Eu, eu sunt oarecum sceptic în ce privește cele care se ă, preconizează la Tallinn, dar sunt dispus să-mi schimb punctul de vedere în lumina unor argumente concrete. Multe probleme pot fi rezolvate, multe ambuteaje pot fi uh, dizolvate, pot fi reduse uh, autoturismele în uh, în centrul orașelor atunci când uh, reușești să creezi un entuziasm în, uh, în rândul cetățenilor de a utiliza transportul în comun. Și aici uh, revin, aici mă adresez eurodeputatului din Letonia. Adică transportul în comun ar să oferi dacă s-ar oferi în variantă gratuită? Eu nu știu, dar am impresia că bani pentru întreținere și mentenanță sunt necesari oricum. Eu cred că uh, autobuzele, autovehicule de transport în comun în Vilnius au 15-20 de ani. În, în uh, ultimii 15-20 de ani însă numărul, numărul uh, mașinilor a crescut de 2,5 ori. Uh, trebuie contracarat acest uh, trend cumva, fie printr-un, printr-o ecotaxă, fie prin alte mijloace, prin zone de restricție. Um, ar putea, de exemplu, să se implice și angajatorii în stimularea salariaților de a se deplasa la lucru cu altceva decât autoturismul, autoturismul proprietate personală. Uh, noi analizăm toate experiențele dobândite, toate experiențele pe care le, le uh, primim uh, din, din altă parte. Eh, recent am desfășurat un eh, studiu, un sondaj eh, de opinie cu tema aceasta a transportului în comun în Vilnius și, de exemplu, suntem în fază de evaluare a acestui chestionar. În ce privește reducerea limitei de circulație pe cele șase axe principale unde circulă și autobuzele, viteza media este de 17-18 km pe oră pentru un autobuz uh, urban. Uh, sigur, se încearcă uh, creșterea vitezei medii până la 25 ar fi posibilă și poate 30 de km pe oră dacă, de exemplu, ar exista o bandă de circulație separată pentru autobuze, trolebuze. Poate că și asta ar crește entuziasmul în rândul cetățenilor. În ce privește pistele ciclabile, Trebuie să spun că avem în jur de 100 de kilometri de astfel de piste ciclabile în oraș. la circa 1100 de kilometri de șosele în total în Vilnius. Uh, noi suntem pe cale de a dezvolta, elabora Uh, un plan de uh, dezvoltare a acestei rețele ciclabile, dar nu pot să vă spun decât că singura problemă este cea a banilor, a banilor și încă o dată a banilor. Deci, um, într-adevăr, există zone uh, industriale, comerciale, în imediata vecinătate a orașelor, a centrului istoric, care dorim noi să devină cândva zone rezidențiale. Pentru că cine va locui în aceste zone urbane va putea să se deplaseze inclusiv pe jos în certul istoric. Este important ca prin modificările pe care le facem, întreprindem să nu să, să, să nu doar modificăm anumite infrastructuri, ci să creștem uh, ocuparea forței de muncă, să uh, fie o adevărată dezvoltare. Uh, domnul Piquet a întrebat uh, cum se poate reduce timpul petrecut în autoturisme. Aici eu întrevăd o componentă economice, este, economică. Este de șase ori mai scump să iei mașina decât să iei transportul urban. Asta pe durata unui an. Am făcut o astfel de calculație. Deci, um, noi am introdus în plus deja un soi de, de ecotaxă de pătrundere uh, pentru uh, autoriturismelor în, uh, în centru istoric. În plus, în ce privește reglementările de urbanism, pentru fiecare casă nou construită este obligatoriu să fie prevăzut în proiect și o, o parcare. Uh, sau un loc de garare pentru mașină. Uh, ne preocupă și uh, realizarea unor parkinguri supraterane sau subterane în apropierea centrului istoric. Domnul de Bacă ne-a întrebat cum, cum realizăm aceste noi proiecte în coroborare cu urbanismul. De exemplu, pot să vă spun că nu se poate construi nicio școală fără a avea uh, o, o, fără a arunca o privire uh, și asupra uh, conexiunilor de transport urban uh, care există în regiune. Eu de trei ani și ceva sunt viceprimar și pot să vă spun că inclusiv în domeniul achizițiilor publice, când vine un proiect de construcție, uh, durează circa un an până ce, o, de exemplu, construcția unei școli este autorizată. Uh, sunt multe comisii, comisii guvernamentale pentru achiziții publice care trebuie consultate, studiu impact, studiu ecologic. Uh, de multe ori durează un an, poate chiar doi ani să poți să autorizezi o construcție. Da? Procedura în sine 6-8 luni, dar uh, procesul în, pe de-a întregul poate și un an, doi ani. Da? Um, de multe ori locuitorii centrului uh, uh, sunt împovărați de, de problemele care apar nu doar pe străzi, dar și în curți uh, um, când, când pistele ciclabile sau, sau pistele pentru autobuze sunt Uh, sunt abuzate. În același timp există un lobby foarte puternic și din partea automobiliștilor care spun că drepturile lor sunt uh, restricționate și așa mai departe. În, totuși, 73% uh, din locuitori au fost de acord cu extinderea pistelor benzilor speciale pentru transportul în comun și doar 10% s-au exprimat strict împotriva uh, extinderii acestei uh, rețele uh, de piste pentru autobuze. E un rezultat pe care poate îl considerați oarecum schizofren, dar este un, e un, e un rezultat pe care, care pe noi ne încurajează că ne mișcăm în direcția cea bună. Important este ca mediul urban să fie unul sănătos și, și curat. Îmi cer scuze că am vorbit ceva mai mult, dar am vrut să insist asupra tuturor întrebărilor. Președintele, mulțumesc tuturor oratorilor, domnului Calini, domnul Van Zevenant și domnului uh, Adomavicius pentru contribuții. Vreau să mulțumesc și membrilor Parlamentului pentru contribuții și doamne vicepreședinte Duran pentru introducere. Apreciem foarte mult această săptămână europeană a mobilității și de aceea am și realizat uh, această mini-audiere și am afectat uh, un timp atât de important. Iată cum trei orașe din trei regiuni diferite ale Uniunii Europene reușesc să ne îmbucățească experiența în acest domeniu. Vă mulțumim într-adevăr foarte mult și acum uh, spun membrilor uh, avem o pauză de 15 minute până la începerea sesiunii comune cu Comisia ITRE. Vă mulțumesc foarte mult!